Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi și colege, bună dimineața tuturor. Cred că e timpul să începem ședința noastră, dat fiind că avem un timp uh, limitat pentru ședința noastră comună. Vreau să vă salut pe toți uh, cu căldură la uh, o ședință comună uh, a comisiilor uh, Cultură și Ample, să vorbim despre Europass și agenda uh, pentru competențe. Sunt cele două rapoarte, însă înainte de a trece la aceste uh, rapoarte, adoptăm agenda numărul 1, pe ordinea de zi. Dacă doriți să fie modificată agenda, nu. În acest caz, ordinea de zi este adoptată în forma publicată. Anunțurile președintei în această dimineață uh, există interpretare în limbele franceză, germană, italiană, olandeză, engleză, daneză, greacă, spaniolă, portugheză, suedeză, cehă, estonă, maghiară, lituaniană, polonă, slovacă, slovenia, uh, slovenă, bulgară și română. Vă atrag atenția că ședința este transmisă pe internet și mă bucur în mod deosebit să salut un grup de studenți de la Universitatea din Poitiers, care au venit la noi la invitația doamnei Morin Șatie și care ne vor urmări discuția. Ei sunt tineri, adulți, care în curând vor ajunge pe piața muncii și cu siguranță sunt interesați de cele două subiecte pe care le vom discuta în această dimineață. Sper din tot sufletul că se vor bucura într-o oarecare măsură, cel puțin, de discuția pe care o vom avea, că li se va părea interesant ceea ce discutăm și poate că vor putea prelua anumite idei din discuția noastră. Și <clears throat> încă o dată le urez bun venit din tot sufletul uh, la comisiile noastre, la reuniunea celor două comisii și de asemenea le doresc o zi foarte bună. Bun venit, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Înainte de a începe cu cele două rapoarte, permiteți-mi să vă atrag atenția asupra câtorva aspecte procedurale. În ceea ce privește cel de-al doilea raport, deci agenda privind abilitățile, Termenul de înaintare al amendamentelor uh, s-a solicitat să fie prelungit puțin. Am verificat dacă este posibil și am ajuns la concluzia că pentru acest termen putem să prelungim maxim până la pe 6 aprilie ora 12, pornind de la premisa că atunci Termenul pentru examinarea amendamentelor uh, va fi unul bun. În ceea ce privește celălalt uh, punct, uh, termenele rămân așa cum sunt, cum sunt cunoscute și cum au fost propuse. Deci, termenul pentru înaintarea amendamentelor este 30 martie, la prânz, ora 12, și examinarea amendamentelor până pe 25 aprilie. Este vorba despre un raport legislativ și Ample consideră că este necesar ca termenul pentru examinarea amendamentelor să fie respectat și de aceea nu putem să prelungim în niciun fel aceste termene. Însă, în ceea ce privește Europasul, respectiv agenda privind abilitățile, putem proceda așa cum ați propus. Și acum Doresc să dau uh, cuvântul doamnei Marita Özkük, în calitate de vicepreședinte Ample. Marita, ai cuvântul. Thank you very much and uh, I think we uh, start immediately. Mulțumesc. Putem începe prin a da cuvântul raportorilor. Așadar, domnul Man, din partea Comisiei Ample, și apoi domnul Malenu din partea Comisiei pentru Cultură. Domnul Man. Mulțumesc, mă bucur că se reunesc aici două comisii deosebite care pot obține rezultate împreună. În ceea ce ne privește pe noi, am colaborat foarte bine împreună și rezultatul îl puteți observa. Am adus împreună 42 de amendamente și cred că este important că două comisii colaborează în acest fel, încât să putem spune în final că poate putem să obținem o direcție politică comună. Probabil că în final vom avea foarte multe amendamente, însă putem lucra cu acestea pentru că ne străduim cu toții să obținem un consens. În ceea ce privește Europasul, uh, Aici nu cred că trebuie să modificăm mare lucru, ni se pare un instrument important și ideea că ar trebui să fie actualizat, respectiv modernizat și îmbunătățit, este o idee bună, pentru că acesta trebuie să fie un instrument cu privire la care cei care învață, respectiv cei care își caută un loc de muncă, să poată să lucreze. De asemenea, IMM-urile și uh, celelalte uh, părți implicate. Este important ca toate aceste părți implicate să spună că este un instrument util. Întrebarea este cum putem obține acest lucru, acest lucru. Pentru că dacă sunt multe state membre care um, au rezerve cu privire la executarea și la implementarea comisie, uh, propunerii Comisiei Europene, atunci uh, poate că trebuie să ne gândim la cum sunt distribuite competențele. Trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor funcționa bine. Rezervele au fost reflectate de ceea ce am propus noi, pentru că ceea ce s-a obținut până una alta în statele membre nu poate să fie periclitat. Dorim ca diversitatea să fie prezervată, de asemenea și competențele și Europasul are sens și este rezonabil numai dacă nu este împovărat cu condiții sau cu efecte cu privire la care se spune că nu sunt operative trebuie să fie un instrument cu care să se lucreze ușor și de care să profite toată lumea, deci cu care să se obțină pas cu pas ceva. Nu trebuie să se spună că uh, se va veni cu o rezolvare de la nivel european și atunci va funcționa. Din 2004 există anumite țări în care uh, Europasul funcționează, sunt uh, țările Europas care au o serie de competențe și uh, trebuie să spunem că de această situație trebuie să profităm. În ceea ce privește ideea Comisiei Europene și ESCO și coutilizarea acestuia, e bine, ESCO este o clasificare a competențelor, abilităților și calificărilor și această bază comună uh, este una care a funcționat bine. Este un proiect care nu a fost încă dezvoltat pe deplin, nu i s-a dovedit utilitatea pe deplin în statele membre, așadar noi vrem să ne distanțăm cu Europastul de ESCO. Și un alt punct important, și pornim și de la experiența din statele membre, evident birourile de coordonare, respectiv grupurile de experți naționale din partea Europass, care lucrează foarte eficient, care au avut succes în activitatea lor și care nu reprezintă un obstacol. Trebuie să ne gândim că Europa rămâne în continuare un atelier de învățare. Ei bine, aceste grupuri consultative și-au dovedit competențele. De aceea, cred că este recomandat ca Comisia să continue dialogul cu aceste state membre. În final, avem nevoie de o soluție care să ducă la o simplificare, la mai multă eficiență și la o eficacitate sporită. Domnule președinte, am dat un pic din cap atunci când ați prevăzut termenele, pentru că ieri seară, la negocieri, la discuțiile cu uh, reprezentanții în Consiliului, am aflat că din partea Consiliului Um, va avea loc o revizuire importantă pe 6 aprilie. Așadar, ar fi destul de greșit să lucrăm cu două modele diferite și să nu putem să ne referim și la activitatea, respectiv la munca Consiliului. Asta va fi la distanță, la dialogul tripartit. De aceea, 30 de martie ar trebui să fie păstrată ca termen, păstrat ca termen limită. Cred că ar trebui să discutăm acest lucru uh, încă o dată la reuniunea coordonatorilor. Sigur, dacă rămâne 6 aprilie, atunci va trebui să lucrăm uh, noaptea, eventual, pentru a spune că până pe 10 aprilie putem să rezolvăm totul și să putem să ne prezentăm cum trebuie la discuții, cu un uh, dosar actualizat. Doream să vă informez despre acest lucru, mă bucur să continuăm dezbaterea cu colegul cu care am colaborat, dar și cu toți ceilalți care doresc să-și aducă contribuția la acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Malinov din partea Comisiei pentru Cultură. Vă rog! Da, dacă domnul Man are dreptate și lucrăm, într-adevăr, nu trebuie să adaug eu prea multe, mai ales dacă avem anumite conflicte sau contradicții, trebuie ca ele să fie soluționate și atunci Uh, întreb colegii mei care au fost anume, care a fost problema. Deci, iată, am avut uh, cadrul original Europass, documentul central, Comisia a vrut să-l transforme într-o platformă de servicii, nu o facilitate de documente. Iată, o schimbare radicală, dar în același timp e un consens că vechiul cadru a fost unul de succes. Deci avem un paradox cum să modifici ceva care a funcționat în ceva care să funcționeze și mai bine, dar fără a face vreo modificare care să înrăutățească situația. Asta a fost problema. Aș vrea să mulțumesc încă de la început uh, pe toți cei implicați, consilieri, asistenți, pentru că din uh, modesta mea experiență a fost uh, mult mai dificil uh, Uh, realizarea acestui document decât tot ce am văzut eu până acum. A început cu o rezistență bine documentată din partea statelor membre și am avut uh, uh, numere mult mai mari decât cele necesare pentru procedura cartonașului galben, de exemplu. Dar, totuși, a fost un consens pozitiv din partea liderilor statelor membre, și anume că statele membre au spus exact ce au Uh, dorit. Uh, consensul a fost că era necesară o revizuire și au fost suficient de mm, oneste statele membre ca să spună care au fost preocupările lor. Utilizarea obligatorie a ESCO s-a spus foarte clar că e un element pozitiv, încă, însă nu e încă dezvoltată până Uh, la capăt și probabil că ar trebui făcut pe viitor acest lucru dacă se va bucura de succes și s-a mai spus clar că problema guvernanței este foarte importantă pentru statele membre că propunerea comisiei este riscantă și va duce poveri financiare, suplimentare și așa mai departe. Așadar, revizuirea Europasului a fost titlul nostru pentru raportul respectiv, deci am revizuit revizuirea, însă pentru moment Cred că putem ajunge pe baza muncii noastre la un compromis. Sigur, cei care doreau un, un document mai ambițios sunt puțin de damagiți, însă totuși au perceput eforturile noastre, am, început, totuși, să, am încercat să includem cele mai importante elemente și statele membre au preocupări, dar de care ne-am ocupat și cred că acum putem ajunge la un compromis. Ce e pozitiv pentru proiectul nostru de document e că după câțiva ani dacă toate lucrurile propuse funcționează, putem să transformăm lucrurile, putem să trecem la un alt nivel, dacă ESCO are succes și sunt alte posibilități, sigur că le vom putea utiliza. Bun, sigur că vor interveni poate și schimbări economice și ne vor forța să facem schimbări chiar mai devreme, dar pentru moment, cum spuneam, putem ajunge la un compromis, deși a fost un proces foarte dificil de elaborare a textului, deci revizuirea, revizuirea Europass cred că e un succes Ce mai doream eu să spun încă de la început e că, mai ales pentru studenți, elevii care stau aici, e un proces tipic, e o propunere ambițioasă pe care riscantă făcută de către comisie, deci pe baza ei se discută, se emit avize bine fondate din partea statelor membre și se găsește un compromis care practic a fost singura soluție posibilă. Am evitat o ciocnire directă și alte riscuri și să nu uităm că în spatele cuvintelor cu centrele naționale de competență și așa mai departe stau mulți uh, oameni, mulți experți și apoi noi lucrăm în domeniul educației, acolo unde există multe specificități specificități, mă scuzați, și tradiții naționale care sunt foarte importante și uh, de la asta trebuie să pornim. Câteodată e chiar inutil să încercăm să avem o unificare la nivel european într-un asemenea domeniu. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank an die beiden Berichterstatter. Ich würde Mulțumesc celor doi raportori. Propun ca aspectele procedurale să le lămurim la sfârșitul dezbaterii și cred că acum ar trebui să discutăm pe fond, să clarificăm anumite întrebări, de aceea voi da acum uh, cuvântul raportorilor din umbră ale celor două comisii și vom începe cu doamna Marita Auscuc. Două, trei minute, vă rog. Uh, first of all, I'd like... Mulțumesc și vreau să mulțumesc raportorilor. Mie mi este clar că au uh, s-au ocupat de multe din preocupările exprimate și, în general, aș putea spune că suntem pe aceeași lungime de undă. Eu consider că uh, legătura formală cu inițiativa EBSCO e crucială. E o inițiativă aflată încă într-un stadiu de pilot și nu știm încă detaliile în legătură cu modul în care va fi pusă în practică această legătură, dar din perspectiva mea, Europa trebuie să rămână un instrument voluntar și transparent. Și trebuie să îmbunătățim ceea ce există deja și nu să transformăm Europa într-o inițiativă complet diferită și să copiem ceva ce deja există. Comisia vrea să creeze aceste puncte naționale de coordonare și să utilizeze metadatele pentru a facilita schimbul de informații în legătură cu coordonarea competențelor. Pentru mine asta nu e o problemă tehnică, ci una mai degrabă politică. Vom depune amendament aici. Cred că ar fi bine să facem. Uh, au fost uh, evocate probleme esențiale cu Europasul, și anume că nu este foarte ușor de utilizat că uh, mai este și problema utilizatorilor cheie și aici trebuie să examinăm lucrurile acestea mai în detaliu. Trebuie să vedem care este formularea din text în ce privește partenerii sociali și toți actorii implicați. Uh, pentru noi uh, e foarte important ca partenerii sociali și toți actorii interesați și experți să participe la proces. Și cam asta ar fi. Din partea mea, cred că propunerea este una pozitivă și mai sunt unele mici lucruri care pot fi reglate la ea. Vielen herzlichen Dank, Monica Smolkova. Mulțumesc foarte mult, Monica Smolkova, din partea Comisiei de Cultură. Bravo. Na minulom stretnutí som svoje... Mulțumesc. Uh, pentru că mi-a dat cuvântul. La următoarea reuniune, la, mă scuzați, la ultima reuniune mi-am încheiat uh, cuvântarea cu părerea că era, era necesară o analiză în profunzimea uh, stării actuale a situației, pentru că, iată, statele membre au preocupări, uh, vor să se utilizeze în legislație avantajele tehnologiei, IT și să ajutăm studenții și angajatorii din Europa. Uh, și astăzi voi începe cu același comentariu, pentru că nu cred că încă s-a făcut acea analiză necesară și consider că trebuie să se facă. Propunerea comisiei, deci, cred eu că e prea ambițioasă. Și instrumentele Europass trebuie, trebuie aduse la zi și modernizate, deoarece uh, au existat uh, evoluții rapide în uh, tehnologia informației, s-a schimbat și piața muncii, și acum, uh, văzând cum funcționează Europasul în statele membre, eu am descoperit că, de fapt, nimeni nu prea cunoaște Europasul și trebuie ca această inițiativă să fie mai bun, mai bine cunoscută în licee, în universități, în serviciile de consiliere, în domeniul carierei și așa mai departe. Și colegii mei din, din uh, comisie au depus un număr de amendamente care ar putea fi împărțite în uh, șapte categorii. Ar, ar fi uh, odată faptul că propunerea comisiei nu spune exact cine utilizează Europass, apoi, în al doilea rând, ar trebui să utilizăm termenul de partener social și organizații de tineret și nu în termen general actori sau părți interesate. În al treilea rând, uh, cadrul european uh, pentru calificări uh, ar trebui utilizat mai degrabă decât ESCO, uh, pentru că <clears throat> tot ce ține de mm, ESCO încă nu e, nu a ajuns la maturitate și progresele încă sunt destul de încete. Apoi trebuie să subliniem rolul educației informale, uh, și învățământului informal pe linie cu alte inițiative ale Comisiei, cum ar fi apelul la solidaritate. Iată un alt motiv pentru care nu dorim să utilizăm MESCO, pentru că nu ne oferă flexibilitatea necesară. Apoi, suntem de acord cu recunoașterea competențelor și uh, cunoștințelor, însă asta ar trebui să fie și apanajul statelor membre. Trebuie să avem definiții clare a ceea ce înseamnă competențe, cunoștințe, calificări. Um, și încă există confuzie în Uniunea Europeană în legătură cu toți acești termeni. Și uh, cadrul european pentru competențe oferă uh, definiții clare. Și în final, că nu vreau să fiu doar critică, eu consider că documentul Comisiei este unul interesant, că are un nivel de ambiție pentru a duce la zi și a moderniza Europasul, iată, care datează deja din 2004 și eu sper că cu ajutorul amendamentelor noastre vom face o propunere mai dinamică și mai atractivă și că va deveni un instrument cu adevărat util în acest domeniu al uh, calificărilor și competențelor. Uh, închei spunând că un instrument atractiv și dinamic nu înseamnă că vom uh, supraîncărca autoritățile naționale, că vom adăuga un strat suplimentar de birocrație. Europa trebuie să fie un soi de cadru unic de informare pe baza unor principii foarte clare Bun, oricum vom face amendamente necesare. Mulțumesc, îmi cer scuze că bat din ciocanel, dar din păcate timpul ne presează și trebuie să fim atenți la timpul de vorbire alocat pentru a nu îl depăși foarte mult. Ajungem acum la Iana Citanska din partea SCR-ului și membră a Comisiei Ample. Thank you so much. I will speak also on behalf... Mulțumesc. Voi vorbi și în numele colegului meu din partea CULT. Și voi începe prin a prezenta afirmația sa. Dragi colegi, aș vrea să uh, vă exprim îngrijorările noastre. Mă voi uh, limita la comentariile pe care raportorul nostru uh, le-a prezentat aici. Sunt bucuros să observ că um, îngrijorările noastre au fost împărtășite și de alții, de aceea sper să le abordăm prin amendamente constructive. ECR-ul sprijină amendamentele care doresc să respecte caracterul voluntar al Europasului și principiul subsidiarității, în felul acesta prezervându-se structurile naționale care funcționează atât de bine. Elementul de voluntariat este foarte important și, de asemenea, informațiile care sunt uh, furnizate pentru Europass trebuie să fie corespunzătoare nu este posibil să folosim modelul de clasificare ESCO ca bază pentru Europass, odată ce acesta nu a fost dezvoltat suficient și nici adoptat de statele membre. În final, amendamentele care au legătură cu rentabilitatea vor fi sprijinite de către ECR, pentru că uh, raportorul a uh, muncit și s-a străduit foarte mult pe marginea acestui dosar. Amendamentele ECR din partea Comisiei Cult vor fi limitate. Și acum vă rog să îmi permiteți să spun câteva cuvinte în nume personal. După cum uh, am menționat deja la prima discuție, salut revizuirea Europasului, pentru că s-a dovedit că este un instrument care uh, este bun, dar trebuie modernizat. Trebuie să răspundem cerințelor și necesităților de pe piață care sunt în schimbare și de asemenea trebuie să ținem cont de evoluțiile tehnice. Nu vreau să repet ceea ce a spus colegul meu de la Comisia Cultură. A fost vorba de uh, elementul de voluntariat și de subsidiaritate. Vreau să subliniez că nu trebuie să sporim povara asupra nimănui și nu trebuie să permitem ca presiunea pe buget să crească. Este important ca această platformă să fie accesibilă tuturor persoanelor și celor cu dizabilități, cărora le este dificil să se integreze nu numai pe piața muncii, ci și în sistemul de educație. Au nevoie de asistenți speciali care să îi ajute să atingă nivelul de abilități dorit. Și în acest sens vom înainta uh, amendamente. Mulțumesc! <clears throat> Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum la reprezentanta din partea ALDE, din partea Comisiei Ample, doamna Dalbaiova. Îmi cer scuze pentru cum am pronunțat numele, spune președinta. Mulțumesc, mulțumesc și coraportorilor pentru această prezentare. Trebuie să vă spun că am citit cu atenție raportul dumneavoastră și trebuie să îi felicit pe cei doi raportori pentru uh, activitatea lor. Sunt cinci puncte cu privire la care sunt de acord, dar doresc să menționez câteva lucruri. Trebuie să ne concentrăm pe rentabilitate. Trebuie de asemenea să găsim un bun echilibru în ceea ce privește povara administrativă și financiară a statelor membre și trebuie să vedem care este relația între costuri și beneficii și să prevenim orice povară nenecesară suplimentară. Europasul trebuie să fie un instrument voluntar dezvoltat pentru cei care își caută un loc de muncă, lucrători și angajatori. Nu trebuie să mergem mai departe de aceasta. Trebuie să fie configurat în funcție de nevoile celor care doresc să îl utilizeze și care au această nevoie. Este o inițiativă grozavă, îi ajută pe tineri să-și găsească de lucru, mai ales atunci când nu au idee cum să își uh, realizeze ei înșiși CV-ul sau cum să-și evalueze competențele. Sunt de acord de asemenea cu declarația dumneavoastră cu privire la sistemul de clasificare ESCO. Nu ar trebui să devină o referință, un instrument de referință obligatoriu în acest moment. Este în continuare în dezvoltare, a fost construit de comisie. Și, în fine, este important să uh, se stabilească o guvernanță la nivel de UE care să uh, conducă uh, această dezvoltare împreună cu statele membre și de asemenea trebuie să ne concentrăm pe nevoile necesare ale, ale utilizatorilor finali. Avem nevoie de grupuri de experți care să se asigure că instrumentele și serviciile oferite sunt de calitate înaltă și sunt utilizate în mod corespunzător. Așadar, ar trebui să discutăm dacă sunt necesare sau nu. În fine, în ceea ce privește uh, formarea profesională, cred că este nevoie de o formulare ceva mai flexibilă pentru a emite uh, certificate uh, profesionale în conformitate cu nevoile și cu standardele statelor membre. Cred că proiectul de raport este aproape de perfecțiune, un lucru pe care nu îl spun adesea. Vă mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul lui Nicolaus Ciuntis, din partea GUE, Comisia CULT. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doresc și eu să le mulțumesc uh, celor doi raportori pentru munca lor. Am ascultat cu atenție ce au spus și mi-am notat și al... sunt și câteva întrebări pe care aș dori să le adresez. În ceea ce privește Europasul și platforma, într-o primă instanță putem să spunem că acesta este un instrument care îi ajută pe tineri atunci când își caută un loc de muncă în funcție de competențe și de abilități. Și sigur că sunt, trebuie păstrate și drepturile în mod corespunzător. De asemenea, doresc să spun că un instrument tehnocrat este important. Astfel de instrumente sunt implementate și aplicate astfel încât anumite politici să poată fi aplicate și să fie indicate anumite direcții politice. Iar Europasul și această platformă pentru Europas, despre care discutăm astăzi, merg pe această direcție. Din punctul meu de vedere, această procedură. Acest instrument sprijină orientările politice neoliberale în domeniul educației. Este vorba despre piața muncii și, în ceea ce privește competențele, vom mai avea ceva de spus. Dar este puțin dificil să ținem cont de uh, tipurile de formare, formală, non-formală, informală aceste încercări și rezultatele, aducerea lor uh, pe o platformă la oaltă, nu este deloc simplu. Și nici nu trebuie să ducă la altceva decât la ajutorarea tinerilor. Nu trebuie să ajungem să nivelăm lucrurile în jos. Cele mai bune calificări vor fi plătite mai prost, iar abilitățile nu vor fi luate în considerare în mod corespunzător dacă nu procedăm cu precauție. Până la urmă va fi vorba numai despre nevoile care se identifică pe piața muncii. Și asta duce la faptul că selecția locului de muncă este supus unei competiții și se orientează numai în funcție de aceasta. Sigur că voi înainta amendamente și vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Trecem acum la verzi. Jean Lambert, din partea Comisiei Ample. Ok. Dan uh, Jill Evans. Jean Evans, uh, din partea verzilor. Thank you. Mulțumesc, Aș vrea să mulțumesc uh, raportorilor pentru ceea ce au făcut uh, cu acest raport. Propunerea comisiei este una foarte ambițioasă, desigur, și reflectă succesul Europasului. Suntem cu toții de acord că avem nevoie de un Europas mai modern, mai flexibil pentru viitor, uh, date fiind și uh, schimbările de pe piața muncii și de pe piața educației. Trebuie să facilităm așadar mobilitatea și să încurajăm o compatibilitate a abilităților. Recunoașterea abilităților și utilizarea acelor metode pentru recunoașterea și cuantificarea acestor competențe, de pildă la nivelul organizațiilor de tineret, este necesară. Trebuie să uh, primim uh, răspunsul uh, și contribuția celor interesați în această privință. Însă împărtășesc preocupările colegilor legate de ESCO. Este prematur să utilizăm ESCO în felul acesta. ESCO trebuie să fie analizat în continuare și dezvoltat în continuare. Am o observație în ceea ce privește limbile propunerile uh, ca Sus să fie uh, eliberat în limbile oficiale ale Uniunii Europene, trebuie să spun că ar trebui să uh, recunoaștem limbile centrale, vorbim de accesibilitate și trebuie să folosim cât mai multe limbi cu putință. Cred că propunerea este bună, ea poate fi îmbunătățită se pare că există mult consens uh, în comisii și o să uh, elaborez și eu câteva amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Grupul politic EFTD nu este reprezentat, după cum pot observa, așadar trecem acum la doamna Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt uh, uh, liniștită de ce au făcut cei de raportori. Proiectul de raport privind Europasul nu vrea să fie atât de radical uh, ca propunerea de decizie a Comisiei. Spuneți clar în raport că Europasul nu trebuie să fie un ghișeu unic pentru educare și formare și uh, vă felicit pentru această clarificare. În ceea ce privește ESCO, susțin uh, reticența raportorilor. Grupul meu politic arată că mulți profesioniști, cei legați de artizanatul local și tradițional, nu pot să beneficieze de o definiție comună comună. Există riscul de uniformizare a competențelor și uh, o precarizare a diversității culturale uh, apreciez faptul că s-a insistat asupra necesității uh, menținerii uh, caracterului voluntar al Europasului sunt probleme de proporționalitate și subsidiaritate care trebuie respectate. Totuși, există uh, aspecte pe care nu le putem susține. Participarea uh, pentru țările uh, candidate potențiale și migranților. Lucrăm împreună cu colegii din Comisia EMPL la amendamente în acest sens. Vă mulțumesc! Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc! Trecem acum la alte intervenții. Doamna Șoidrova, de la Comisia pentru Cultură. Eh, eh, eh, Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Proiectul de raport este unul foarte bun. Instrumentul de mobilitate europeană este o emblemă pentru Europa. Cred că uh, nu trebuie să îl refacem complet, ci să îl îmbunătățim. Trebuie să susținem propunerea raportorilor atunci când se spune că trebuie să fim în măsură să reacționăm la ce urmează să facă Consiliul. cred că trebuie să amânăm termenul de depunere amendamentelor, pentru că, desigur, putem să parcurgem foarte rapid uh, textul, însă e mult mai bine să așteptăm și să vedem ce vom modifica, de fapt. Este greu să modifici uh, ceva care nu există. De aceea susțin, uh, îl susțin pe domnul Mann, care cere o prelungire a termenului de depunere a amendamentelor. Vă mulțumesc. În ceea ce privește aspectele procedurale, în final voi veni cu o propunere. Mai dorește să ia cuvântul doamna Ward? Uh, dacă nu mai dorește să intervine nimeni, uh, îi dau cuvântul doamnei Julie Ward și apoi lista este încheiată. Um, thank you very much. Mulțumesc. Aș vrea să pun o vorbă bună pentru Europas, pentru că înainte de a intra în politică am lucrat cu tinerii cu tinerii excluși, cei care nu aveau acces la multe dintre uh, lucrurile uh, de care se bucură cei mai privilegiați. Am fost uh, un lucrător comunitar și cei de această categorie folosesc Europasul pentru tineri. Uh, încurajez uh, tinerii pe care îi cunosc să folosească sistemul Europass. Deci uh, vreau să spun dintr-o experiență personală, lucrând cu tinerii în afara cadrului educației formale, Europasul este un instrument care trebuie folosit în tot mai mare măsură. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi da acum posibilitatea Comisiei de a interveni. Doamna Peresini, sunteți prezentă? Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața. Comisia salută raportul și mulțumește raportorilor pentru munca lor la acest text. Salutăm faptul că Parlamentul European susține modernizarea, modernizarea și actualizarea Europasului. Aceasta merge mână în mână cu intențiile Comisiei. Am luat notă de uh, amendamente și de observațiile pe care le-am auzit astăzi aici, mai ales în ceea ce privește ESCO și uh, statele membre în cauză. În uh, Consiliul au loc negocieri Textul este, de fapt, reformulat de către președinție. Ceea ce aș vrea să subliniez este că nicio clipă nu a existat intenția ca Europasul să devină obligatoriu, așa precum uh, ESCO, nu a fost nicio intenție din partea Comisiei să facă acest lucru. Nu există nici măcar intenția de armoniza lucrurile la nivel uh, european. Uh, respectăm subsidiaritatea, confirmăm toate cele ce s-au făcut la nivel național. Ceea ce propunem însă este un instrument care să fie adaptat la evoluțiile tehnologice, la realitățile zilei de astăzi și care să fie util beneficiarilor. De aceea sperăm că textul final va fi clar, simplu și uh, instrumentul uh, va fi uh, țintit astfel încât beneficiarii să uh, se bucure de uh, beneficiile uh, sale, căutarea unui loc de muncă și uh, educația. Nu uh, este menit uh, să încarce povara administrativă asupra statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Peresini. Mulțumesc de asemenea tuturor colegilor pentru această dezbatere fructuoasă, pentru acest schimb de opinii constructiv cu privire la punctele de vedere și posibilitățile de a veni cu noi amendamente. Doresc, în primul rând, să i îndrept pe cei doi raportori dacă mai doresc să intervină și apoi doresc să fac și o propunere la care vă rog să reacționați imediat pentru a nu ne dubla eforturile. Este cât se poate de clar că dacă Consiliul spune că dorește până pe 6 aprilie o nouă propunere pe care dorește să o prezinte, sigur că Parlamentul nu poate să meargă în direcția opusă, pentru că la trialog trebuie să mergem pregătiți. Așadar, este evident cât nu putem să procedăm cum am propus inițial. Deci dacă 10 aprilie uh, devine termen limită pentru amendamente, propunerea noastră este ca examinarea M amendamentelor să pice. Pentru ca la termenul pentru votul final, când fusese prevăzut, pe 20, nu, pe 21-22 aprilie fusese prevăzut acesta. Nu, își cere scuze președinta, nu se poate acest lucru, probabil că este vorba de mai. Deci, pentru că la această dată limită, nu, era vorba de iunie chiar. Bun, iunie, 21-22 iunie. Bun, vot final în iunie. Termen limită pentru amendamente 10 aprilie, ora 15. Renunțăm la examinarea amendamentelor și atunci veți avea suficient timp ca la reuniunile raportorilor din umbră să găsiți compromisuri și să ajungeți la o soluție bună pentru Europas, care să meargă eventual și uh, într-o direcție asemănătoare cu cea a Consiliului. Domnul Man, mulțumesc uh, în primul rând uh, și pentru mesajul dumneavoastră și anume că 10 aprilie este păstrat ca termen limită, pentru că mm, Asta și doream, de fapt, să venim și noi cu o opinie consultativă și să avem o bază bună. Mulțumesc și pentru contribuțiile colegilor, uh, câteva lucruri au devenit evidente. ESCO trece printr-o fază pilot și nu merită să îl cuplăm de Europass. Cred că toată lumea a fost clară în această privință. În ceea ce privește uh, referirea la IQR, um, și aici s-a vorbit despre elementul de voluntariat, nu a fost vorba în niciun caz despre ceva obligatoriu și acesta a fost un mesaj important care a fost transmis. Ideea de a defini abilitățile și cunoștințele, e bine, ne-am gândit și la ultima reuniune la acest lucru, dar uh, ideile au mers pe direcții diferite. Poate merită, poate nu. Eu cred că ar trebui să spunem că se dorește o revizuire. Salut de asemenea și ultimele contribuții care au fost făcute Trebuie să putem spune că colaborarea a fost una constructivă între noi doi și că dorim să obținem o revizuire. Dorim ca Europasul să devină un instrument bun și să fie un semn suplimentar că Europa are multe de oferit. Experiența din statele membre, sigur că trebuie considerată mereu, nu se va schimba nimic și elementul de voluntariat trebuie să rămână în continuare. Astfel se creează baza cu care putem să lucrăm. Aștept cu nerăbdare dezbaterile care vor urma, iar pe 21-22 iunie sper că vom putea să avem ceva cu privire la care să votăm cu încredere, pentru că compromisurile vor fi meritate. Mulțumesc, domnule Man, domnul Malinov. Thank you. Mulțumesc. Mulțumesc pentru atitudinea generală față de noi, raportorii, în această dezbatere. Aș vrea să spun la final că îmi place propunerea comisiei, nu că n-aș vota pentru aceasta, însă așa trebuie să procedăm. Sigur că trebuie să fie mai ambițioasă decât planurile statelor membre, desigur trebuie să traseze calea către viitor, sigur noi Uh, trebuie să încercăm să uh, îndulcim pentru că apare puțin mai uh, riscantă. Sigur că atunci când va fi gata textul să putem să o aplicăm. Vreau să felicit pe cei care s-au aflat în spatele acestui raport, care au lucrat la el. Europasul trebuie revizuit și direcția, în special includerea Uh, unor standarde de educație non-formală uh, care reprezintă viitorul este uh, de salutat. Și ceea ce voi aminti din această discuție este că s-a spus că e o muncă aproape de perfecțiune Uh, sigur, poate că e prea mult pentru compromisurile pe care le-am făcut, însă cred că dacă acceptăm propunerile statelor uh, uh, membre, dacă le-am am fi continuat în această direcție, ar fi fost o greșeală. În același timp, Comisia trebuie să țină cont de faptul că majoritatea aspectelor, uh, uh, inclusiv formularea, a, schimb, a speriat instituțiile la nivel statal și, desigur, în această direcție trebuie să lucrăm în viitor. Atunci când ceva este prea riscant și prea ambițios, nu face decât să ne dea mai mult uh, timp de gândire și cred că ne vom uh, întâlni în viitor uh, și ESCO va fi parte din uh, Europass. Acel, acest sistem a fost uh, recunoscut uh, ca un succes în multe țări și pot să menționez cel puțin două țări, Spania și Bulgaria, unde Europasul a fost uh, considerat un succes conform tuturor uh, criteriilor, nu numai în numărul CV-urilor, ci a schimbat atitudinea tinerilor, a angajatorilor. Nu cred că am uh, găsit vreun CV în ultimii 5-6 ani care să nu fie în conformitate cu Europasul. Poate că... Uh, Vă mulțumesc și vă doresc uh, mult succes în continuare cu activitatea dumneavoastră, astfel încât să beneficiem uh, pe viitor de un europas bun. Să aveți discuții bune cu uh, raportorii din umbră și, dacă e să mă iau după discuția pe care am avut-o astăzi, sunt convinsă că în final vom obține un rezultat bun pe care să-l putem susține cu toții și prin care europasul să beneficieze de un viitor luminos. Mulțumesc! Așadar, repet, am stabilit care să fie termenul limită pentru înaintarea amendamentelor, 10 aprilie, ora 15. Examinarea amendamentelor de pe 25 aprilie nu mai există și votul final va avea loc pe 21-22 iunie. Minunat! Vă mulțumesc pentru această dezbatere și cu aceasta trecem la cea de-a doua temă a reuniunii comune din această dimineață, Agenda privind uh, noile abilități. Raportori sunt uh, doamna, domnul Momșe și doamna Dailova. Și doresc să dau cuvântul doamnei uh, de la Ample, colegei mele, pentru următoarea dezbatere. This is really one of the most important... Mulțumesc, e una din cele mai importante chestiuni de pe ordinea de zi. E vorba de o uh, chestiune de competență a ambelor noastre comisii, deci e foarte bine că putem face reuniune comună, nu avem mult timp la dispoziție, propunerea trebuie să fie una de calitate, care să treacă prin uh, furcile caudine ale Parlamentului și să treacă proba realității. Acestea fiind spuse, începem prin a da cuvântul raportorilor. Doamna la Baiova din partea Comisiei pentru Ocupare. Vă rog. Madam Chair, <clears throat> dear colleagues. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să vă mulțumesc că mi-ați încredințat uh, acest raport împreună cu domnul Necov. Vorbim despre viitor, despre competențe, abilități viitoare, despre uh, noi generații. Este o plăcere pentru mine să lucrez cu eurodeputați, colegi tineri, pentru că privim în viitor două comisii lucrează împreună atât de aproape și asta este important pentru mine. Vă încurajez să, să organizați mai des astfel uh, de întâlniri, ședințe comune, nu numai pentru dosarele pe care le discutăm, pentru că nu există locuri de muncă fără educație și uh, nicio educație fără perspective de angajare. Uh, Uh, lucrurile au mers bine în uh, elaborarea uh, proiectului de raport. Am listat prioritățile. Raportul nu este complet pentru că sunt limite Uh, și dorim uh, să îl îmbunătățim cu ajutorul dumneavoastră. Ca și coraportor din partea Comisiei EMPL, aș vrea să mă axez asupra trei puncte și vreau să vă dau punctul de vedere al Comisiei EMPL în această privință. În primul rând, dezvoltarea de abilități pentru locuri de muncă. Asta înseamnă că trebuie să uh, ne asigurăm că abilitățile pe care le creăm sunt în conformitate cu necesitățile pieței muncii cred că uh, învățarea uh, este uh, menită să aducă tinerii mai aproape de piața muncii și să creeze primele contacte cu primii angajatori potențial. Acest contact este foarte important pentru tineri. Statele membre trebuie să uh, includă leadership uh, managementul, uh, antreprenoriatul în uh, programele de educație și să prioritizeze dezvoltarea programelor de învățământ profesional, inclusiv uh, um, consolidarea uh, meșteșugurilor. Partenerii social, educația și uh, furnizorii de servicii de formare trebuie să identifice nevoile pieței muncii și să dezvolte programe de învățământ și competențe care se adaptează acestor cerințe. Deci trebuie să anticipăm nevoia de competențe viitoare pentru ca să se ofere uh, abilitățile necesare pentru viitor. Uh, în acest raport sugerăm Comisiei să dezvoltăm uh, un instrument de estimare a competențelor la nivel european care să permită estimarea uh, nevoilor de competențe în viitor. Ultimul punct despre formare și învățământ profesional. Din practica statelor membre am văzut că sistemele duale de educație sunt uh, uh, cele mai încununate de succes, uh, mai ales pentru rata angajării, rata de ocupare a tinerilor Vorbim deseori despre practică, însă, de fapt, nu utilizăm aceste instrumente în Europa. Trebuie să învățăm și să dezvoltăm sisteme duale, uh, sisteme de învățământ uh, profesional și de formare, care nu sunt suficient de dezvoltate. Ele trebuie să fie mult mai atractive și adaptate la cerințele pieței uh, susțin noua agenda pentru competență a Comisiei și sper că se va ține seama de recomandările Parlamentului. Aștept să lucrăm împreună pe acest raport foarte important pentru că, într-adevăr, ne gândim la generațiile viitoare și ceea ce putem să facem pentru acestea. Vă mulțumesc foarte mult și m-aș bucura să uh, discutăm împreună, uh, împreună cu, cu raportorul meu. Thank you. Then I'll give the floor to... Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Necov, celălalt coraportor. Mulțumesc, doamna Ulscog. Aș vrea să spun uh, câteva cuvinte. Aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei de la Baiova. Este o plăcere să lucrez cu ea și sper că vom continua în același spirit uh, pe viitor. Uh, activitatea noastră a fost cât se poate de bine organizată și cred că raportul nostru este unul de uh, un alt standard. Am așteptat uh, foarte mult să apară această nouă agendă pentru competențe. Această agendă, pe bună dreptate, evidențiază faptul că trebuie să încercăm să obținem noi abilități, pentru că mediul de lucru, uh, piața muncii se schimbă. Comunicarea Comisiei este una ambițioasă, însă ea se axează pe nevoile actuale ale pieței. După părerea noastră, sistemele de educație ar trebui să fie concepute astfel încât să încerce să dezvolte noi aptitudini, noi competențe pentru tineri. Ele trebuie să îi învețe pe tineri cum să gândească uh, critic, cum să ia decizii importante. De aceea, cred cu adevărat că Comisia încearcă să rezolve multe probleme Sunt uh, propuse noi uh, strategii uh, în ceea ce privește chiar și munca de slabă calificare. 20% din locurile de muncă din Uniunea Europeană cer o înaltă calificare. 40% cer o calificare medie și numai 11% Uh, cer un nivel de calificare scăzut. 40% din angajatori consideră că uh, există o necorelare a uh, competențelor pe piața muncii. Pe de altă parte, lucrătorii slab calificați au de două ori mai puține șanse să găsească un loc de muncă pe piața muncii. Uh, uh, știți uh, despre NITS, cei care nu sunt angajați, nu sunt într-o formă de educație sau de formare. Conform ultimului studiu OCDE, șaptezeci de milioane de europeni nu au competențe numerice sau de alfabetizare, deci nu uh, Uh, învață suficient și, prin urmare, nu au un nivel de trai uh, decent. Digitalizarea este un alt aspect pe care doresc să-l discut. Uh, ea schimbă tot ceea ce facem, felul în care se predă, felul în care uh, uh, învățăm. Împreună cu doamna Dlabaiova considerăm că este nevoie de o abordare orizontală. Cei care învață trebuie să fie în centrul acestui proces ceva lipsește din comunicarea Comisiei. Ea nu se axează suficient uh, pe uh, cei care uh, abandonează școala și pe uh, învățământul preșcolar. Statele membre trebuie să fie încurajate să-și îmbunătățească uh, sistemul de educație pentru a realiza obiectivele de la uh, Barcelona. 33 90% din copiii sub 3 uh, ani trebuie să fie incluși în sistemul uh, de educație cât de timpuriu cu putință. Accesul la educație este un drept fundamental al omului și cred că accesul la educație trebuie să fie garantat pentru fiecare persoană, indiferent de vârstă. Iată de ce consider că noua agenda pentru competențe este un pas în direcția cea bună, pentru că se uh, concentrează asupra dezvoltării abilităților și uh, asupra uh, învățării pe tot parcursul vieții. Știm că în zilele noastre, angajatorii uh, uh, vor și să creeze și așa numitele soft skills. Numai 25% oferă posibilități de stagiu și cred că e nevoie de schimbări în bine în această privință. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte despre educația non-formală și informală. În unele state membre, ea se dezvoltă uh, foarte bine, mai ales după recomandările care au fost uh, făcute cu câțiva ani în urmă în această privință, cred că e nevoie de voință politică. Formele de învățământ non-formal și uh, informal trebuie să se dezvolte în toate statele membre, pentru că lucrătorii uh, cu o calificare redusă trebuie ajutați. Uh, scopul nostru este să includem cu cât mai multe persoane cu putință pe piața muncii. Doamna Drabaiova a spus că sistemul de educație duală este foarte important. Acest tip de uh, educație dă posibilitatea persoanelor să muncească, dar să și învețe în același timp. Uh, astfel învață foarte mult în legătură cu ceea ce cere piața muncii. Uh, aș vrea să spun că trebuie să investim nu numai în digitalizare și infrastructură, dar și în profesori. Profesorii trebuie să învețe la rândul lor cum să folosească instrumentele digitale. Scopul aici este nu numai să uh, se ofere competențe și abilități de bază pentru tinerii din Europa. Dorim ca oamenii Uh, să fie uh, mai familiarizați cu uh, ceea ce numim STEM. Avem nevoie de învățare pe tot parcursul vieții. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc foarte mult celor doi raportori și trecem acum la raportorii din umbră, cărora le-am alocat două, maxim trei minute Începem cu doamna Șoidrova, care vorbește atât în numele Comisiei Cult, cât și în numele Comisiei Ample. Eh, eh, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc celor eh, doi coraportori pentru un raport care se axează pe ceea ce este important, ocuparea și investiția în capitalul uman. Ceea ce fac uh, ei, de fapt, uh, consolidează propunerea Comisiei. Aș vrea să mă refer la o serie de aspecte. Învățământul uh, profesional, sis, uh, susținerea uh, sistemului dual și cooperarea cu uh, angajatorii. Cooperarea cu angajatorii este importantă nu numai în faza pregătitoare, dar și mai târziu pentru dezvoltarea abilităților. Uh, este important să evidențiem acest lucru. În plus, mai devreme ați spus că um, învățământul preșcolar dintr-o perioadă timpurie a vieții sunt importante. Ați spus cât de importante sunt uh, formele de învățământ uh, non-formal și informal. Ați făcut bine că le-ați pus într-un capitol special, la parte. Uh, și domnul Necov uh, s-a referit la obiectivul cuprinzător al cadrului legislativ în fiecare stat membru. În Cehia avem o lege privind recunoașterea rezultatelor uh, învățământului uh, informal, legea există de 10 ani. Există totuși niște greutăți. Așa cum ați spus, angajatorii au o serie de rezerve și îndoieli în legătură cu educația informală, așa încât uh, cred că este uh, bine ca Comisia Europeană să recunoască rezultatele învățământului formal informal, însă nu cred că putem să impunem acest lucru statelor membre. Ce trebuie să oferim statelor membre un instrument prin care să introducă această formă de învățământ. Deci recomand de asemenea partajarea bunelor practici uh, în acest domeniu. Putem să împărtășim uh, experiențele noastre, atât pozitive cât și negative, cu alții uh, salut susținerea care se dă profesorilor Uh, este o zonă esențială pe care Comisia Europeană uh, a neglijat-o oarecum. Dacă vrem să îmbunătățim uh, abilitățile și competențele de bază, așa cum s-a spus, trebuie să investim în formarea profesorilor, în susținerea acestora. Cred că este nevoie însă de o propunere mai concretă. Cred că Europa trebuie să spună statelor membre că dorește să le susțină pentru a uh, Um, acorda susținerea necesară uh, profesorilor, cadrelor didactice. Pentru că uh, nu întotdeauna uh, corpul profesoral este foarte bine pregătit în domeniile noi. Apoi, învățarea în rândul adulților. Ceea ce spuneți acolo, practic, recunoaștem valoarea învățării în sine. În uh, Comisia de Cultură ieri am purtat o discuție foarte interesantă uh, în uh, legătură cu PISA 2015. Sunt persoane cărora le lipsesc abilitățile de bază. Acestea trebuie să fie susținute pentru a nu ajunge în situația în care să fie excluși. Nu vrem ca aceștia să sfârșească prin a fi șomeri Uniunea Europeană trebuie să ofere statelor membre instrumentele care să-i ajute, uh, să le ajute să îmbunătățească, îmbunătățească situația acestor categorii. Vă mulțumesc și o să depunem amendament. Uh, vă mulțumesc. I-am acordat un pic mai mult timp doamnei Șoidrova pentru că a vorbit în numele a două comisii, însă pe toți ceilalți îi rog să respecte cele trei minute alocate. Dau acum cuvântul domnului Pavel din partea Ample pentru SND. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba engleză. Um, I would uh, first uh, like to thank the two... Aș dori să mulțumesc uh, celor doi raportori Doamna Baiba și domnul Necov pentru munca lor. But I also want to add something. Au spus ei destul, de vreau să mai adaug și eu ceva. Noua agenda a competențelor pentru Europa e foarte importantă și bine, nu e nimic nou, dar va putea ajuta la concentrarea muncii statelor membre. Este o agendă pentru toți cetățenii europeni, dar pentru asta e nevoie ca și statele membre să se implice. Și e clar că educația de-a lungul întregii vieți, formarea, formarea de competențe, mai ales în domeniul tehnologic, sau chiar și cunoștințele de bază, după cum a spus domnul Nehov. Formal, informal or non-formal are a must for our... Toate acestea sunt uh, esențiale pentru epoca noastră. Recunoașterea diplomelor este foarte importantă pentru Europa Unită. Acum știm care sunt problemele și acum a venit uh, momentul să acționăm cu măsuri concrete. Vă mulțumesc. Ja, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc uh, foarte mult. Trecem acum la doamna Țipnanska din partea Ample ECR. Vă rog, doamna Țipnanska, aveți cuvântul. Sie sprechen auch wieder mit für Herrn Lohr. Presupun că vorbiți în numele colegului dumneavoastră. Pani predsednička, în primul rând, să chcem podiacovați obom spravodajcom za na... Mulțumesc, doresc să le mulțumesc celor doi raportori pentru raportul foarte bun pe care l-au realizat. Au făcut o treabă foarte bună și pot să sprijin aproape toate punctele. Este foarte important ca în această lume să ne concentrăm pe noile competențe. Vorbim aici despre învățare pe întreaga durată a vieții și de asemenea sunt de acord că este absolut necesar ca formările în domeniul financiar și la nivel antreprenorial să fie sprijinite. Nu numai în școală, ci și învățarea pe întreaga durată a vieții, pentru că asta duce la integrarea pe piața muncii mai bună a oamenilor și astfel se obține progres. Este important de asemenea ca uh, oamenii care sunt îndatorați să beneficieze de formări uh, financiare, de asemenea și cei care se confruntă cu dificultăți importante. Pentru că dacă au un loc de muncă, uh, de multe ori uh, sunt plătiți atât de puțin încât tot ceea ce câștigă plătesc pe datorii. Trebuie să nu uităm și alte faze din evoluția omului care sunt foarte importante. Nu numai uh, învățarea din școli, ci și învățarea ulterioară. Nu trebuie să uităm nici pe cei cu dizabilități. Și de asemenea este foarte important să ne concentrăm pe formarea profesională și pregătirea continuă a profesorilor. Trebuie să-i pregătim mai bine pentru activitatea cu copiii, cu toți copiii și mai ales pentru activitatea cu copiii cu dizabilități și cu nevoi speciale. Este important uh, să participe la formări și la pregătiri continue, astfel încât să dezvolte multe competențe și abilități. În final, doresc să subliniez un lucru și anume, foarte importantă este învățarea pe întreaga durată a vieții. Nu numai șomerii sau cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, ci toată lumea ar trebui să aibă posibilitatea de a se forma în continuare, astfel încât să nu ajungă în situația de a nu putea să studieze mai departe în uh, diverse state membre se întâmplă ca anumite persoane să nu mai aibă posibilitatea să se formeze uh, mai departe. Mă refer în special la persoanele cu dizabilități. De aceea este foarte important ca abilitățile și competențele care sunt achiziționate pe o cale informală să fie evaluate și promovate în continuare și de ele să țină cont angajatorii. Uh, doresc să vorbesc și numele colegului meu, Maschi. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru munca lor la această propunere, pe baza care vom continua munca și sperăm să ajungem la o propunere echilibrată care de pe urmă care să pot beneficia cetățenii noștri. Outline for recommendations based on best practices where member states Trebuie să ne bazăm pe bunele practici din care să se inspire statele membre, dar sigur, inițialul nu-și dorește o punere în aplicare obligatorie, pentru că asta rămâne de competența statelor membre. Mulțumesc. Vielen herzlichen Dank. Dann Herr... Mulțumesc și dau acum cuvântul domnului Ciuntis din partea GUE. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντας πρωί... Mulțumesc, doamnă președintă, stimați colegi. În momentul în care am luat cuvântul uh, la raportul anterior, m-am uh, referit uh, pe scurt și la chestiunea competențelor și am ocazia acum să revin asupra acesteia discuția privitoare la noua agendă pentru competențe îmi uh, permite să revin la această chestiune, și mulțumesc raportorilor. Acum mă veți scuza că am un ton personal în comentariile mele. Raportorii noștri sunt tineri și presupun că le sunt foarte aproape problemele tinerilor, șomajul tinerilor. Poate le trăiesc și personal aceste probleme. Deci sunt de acord cu multe din spusele lor, dar înainte de a mulțumi, ascultați-vă rog și ce vă spune în continuare Sigur că e vorba aici de prezent, e vorba și de viitor, viitorul tinerilor generații. Progresul tehnologic, evoluțiile, noile date. Bun, am studiat și eu științe exacte, dar și științe sociale și e clar, trebuie să ținem pasul, trebuie să facem progrese, dar discuția asta se referă la competențe și la formare. Uh, da, și nu putem să o vedem separat de întrebarea mai generală. Ce fel de societate ne dorim noi în Uniunea Europeană? Ce dezvoltare ne dorim noi pentru Uniunea Europeană? Pentru mine, uh, comunicarea Comisiei și mm, proiectul de text pe care îl discutăm nu pun deloc sub semnul întrebării modelul actual uh, al Uniunii Europene, adică o Europa cu două viteze pe care am creat-o deja și politica în materie de competențe care se aplică într-un număr de state membre și nu se uh, chestionează deloc uh, politicile care uh, de fapt își doresc divergența, nu convergența și apoi mai ales în ce privește problemele energetice, economice cu care se confruntă țările din sudul Europei Iată, domnul Dyson Bloom uh, și-a exprimat uh, ieri opinia și asta și are câștig de cauză. Cine îi divizează pe europeni? Uh, partizanii zeului Dionisos care căuta plăcerea sau cei lui Calvin la originea, care sunt la originea religiei protestante? Dacă vom continua să fim divizați, nu vom reuși nimic. Deci, iată, avem un uh, cadru la ora actuală uh, care nu va face decât să ducă la mai multe divergențe. Și agenda propusă nu doar că n-a ținut cont de aceste probleme, ci doar le va agrava, de fapt. Pentru că uh, nu va face decât uh, să cauzeze și mai mult exod al forței de muncă și inteligențelor dinspre anumite state membre spre altele. Deci un întreg sistem care răspunde, se spune, nevoilor pieței, însă nu permite rezolvarea problemei șomajului tinerilor. Așadar, mă întreb, de ce nu abordăm chestiunea dreptului muncii? Că, pe urmă, aici suntem uh, și cei de la Comisia pentru Ocupare, de față. Ce se întâmplă cu acordurile colective de muncă, drepturile lucrătorilor? Uh, care au fost uh, obținute în urma unor lupte. Toate acestea trebuie explicate tinerilor, deoarece cu politica de la ora actuală, cu politica în materie de educație, în materie de ocupare, nu vom rezolva aceste probleme. Mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum uh, la grupul politic al verzilor și dau cuvântul doamnei Lambert. Thank you and thank you also. Mulțumesc și mulțumesc și celor doi raportori pentru toată munca lor. Acum, ce am putea noi să adăugăm la munca aceasta? Mă voi referi la unele elemente din documentul Comisiei când vorbim de viitorul muncii, transformările tehnologice, toate acestea apar în raport. Uh, e vorba apoi și despre tranziția spre o economie circulară și cu consum redus de carbon. Comisia spune că asta înseamnă să ne adaptăm unor noi modeluri de muncă. Și asta nu prea apare pregnant în documentul Comisiei și aici putem noi să ne ducem contribuția, cred eu, cu raportul pe care îl examinăm. Pentru că în ce privește competențele și înțelegerea. Sigur, se pune accentul pe digital și pe alte elemente, însă nu prea văd componenta de sustenabilitate, care va fi din ce în ce mai importantă pe viitor. Și mă leg de un comentariu la adresa celulelor STEM, în fine, tulpină. Sigur, e dificil, avem o anumită limită de spațiu în documentul nostru, uh, Probabil se vor mai adăuga elemente aici. Nu vorbim de celule STEM, ci de competențe STEM, da. Uh, apoi dimensiunea de gen trebuie accentuată. Aici putem noi să ne aducem contribuția apoi la uh, tot ce ține de competențele sectoriale. Uh, sigur, și raportul vorbește despre responsabilitatea angajatorilor aici cu, care trebuie să conlucreze cu partenerii social pentru o mobilitate intrasectorială și cred că putem să mai spunem câteva cuvinte și despre susținerea pentru punctele de reintegrare pe piața muncii, după cum spunea și colega de la ACR. Uh, dar e nevoie de formare pentru ca oamenii să se reintegreze pe piața muncii. Ne putem gândi la uh, perioada de după uh, sarcină și după ce se naște un copil. Apoi, calitatea educației, calitatea burselor, a uceniciei. Dacă vorbim și despre necesități, iată, sunt fundații care fac o treabă foarte bună Eh, sunt eh, eh, o serie întreagă de organisme care ajută oamenii să se reintegreze în educație și apoi pe piața muncii. Competențele creative vor fi foarte importante pentru viața și munca oamenilor. Aici putem noi să ne aducem contribuția. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Evans din partea verzilor, Comisia Cultură. Thank you very much. I, I think there are some, some really good points in the report and I welcome... Mulțumesc. Raportul conține puncte pozitive, se accentuează uh, educația neformală și profesională, acestea sunt forme importante de educație care umplu lacune pe care le avem noi în economiile noastre. Apoi, uh, oamenii trebuie să aibă competențe în multe domenii și trebuie să li se predea bine competențele mm, pe care le capătă și apoi trebuie referindu-mă la ce spuneau unii colegi aici, sigur, trebuie să ne pregătim pentru viitor. Trebuie să recunoaștem uh, că și acțiunile împotriva uh, sau pentru adaptarea la schimbarea climatică pentru asta e nevoie de competențe specifice și e nevoie și de o strategie specifică în agenda pentru competențe și cred că trebuie să ne referim și la importanța educației pentru cetățenie activă. Uh, din nou, importanța predării de limbi străine, dar și limbile minorităților, limbi locale, regionale. Și cred că raportul ar trebui să se ocupe și de nevoile emigranților Așadar, voi formula amendamente în acest sens. Oricum, mulțumesc raportorilor. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Evans. Mulțumesc, doamna Evans. Și acum, în final, raportoarul nostru din umbră, doamna Bild. Oui, merci, Madame le Président. Je ferai juste deux ou trois Uh, petit... Mulțumesc. Uh, două, trei remarci, dacă îmi permiteți. Noi ne-am dorit să prioritizăm mai ales persoanele cu handicap și locuitorii din zonele rurale sau îndepărtate. Nu să vrem cu orice preț să integrăm migranții și refugiații. Dumneavoastră vorbiți despre acea fugă a creierelor, dar uh, dumneavoastră vreți mobilitatea cu orice preț. Deci, iată, vă conformați logicii piețelor, nu interesului popoarelor europene. Și trebuie să ne asigurăm că se respectă competența statelor membre, deoarece eu cred că totuși ele sunt cele care uh, știu mai bine ce e mai bine sau mai puțin bine pentru ele însele. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Wir kommen... Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la uh, alte intervenții în sală și pentru că timpul ne prestează foarte tare, vă rog să nu depășiți un minut. Începem cu doamna Ialovieca a z dziękuję bardzo sprawozdawcom za Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să mulțumesc uh, raportorilor pentru un raport superb. Și îmi doresc să fac două comentarii. Competențele digitale și o abordare flexibilă este foarte important. Sunt pentru extinderea acestei liste de competențe. Avem nevoie de o gândire strategică, de gestionarea cunoștințelor, de muncă în echipă și de luare de decizii, precum și participarea la procesuri de luare de decizii, claritatea informațiilor și multe altele. Acestea sunt aspecte vitale în acest context. Rolul profesorilor, de asemenea. Ei transmit uh, informații în mod tradițional, dar în prezent trebuie să facă mai mult de atât. Trebuie să fie capabil să îi învețe pe uh, elevii lor cum să verifice informațiile care ajung la noi. Pentru că adesea Informațiile care ajung la noi uh, includ mesaje de ură, sunt uh, știri false și de aceea este foarte important ca tinerii să vadă prin aceste mesaje, să învețe că ce este respectul și cum se comunică în mod corect cu ceilalți. Cât se poate de clar, toate acestea sunt competențe care sunt în regres și cred că școala este locul potrivit uh, pentru a sublinia importanța acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Lauristin. Mulțumesc uh, foarte mult aș dori să vă prezint perspectiva LIBE. Pentru că noi, la LIBE, ne confruntăm în fiecare zi cu probleme în ceea ce privește sfera privată, protecția acesteia și drepturile oamenilor pe piața unică. Așadar, trebuie să ne gândim la competențe din perspectiva lucrătorilor și angajaților, dar și din perspectiva cetățenilor, a clienților. Așadar, este nevoie de modificări importante în ceea ce privește competențele digitale. Pentru clienți, pentru consumatori, asta înseamnă Uh, o schimbare radicală și de asemenea trebuie uh, să existe cunoștință despre competențele digitale. Pentru că în momentul acesta uh, adoptăm legislație cu privire la protecția datelor și protecția sferei private și peste tot introducem și consimțământul consumatorului, al clientului, dar cel care nu este educat în acest sens și nu deține cunoștințe, nu poate să facă aceste alegeri educate și uh, clienților le lipsesc aceste competențe digitale și cunoștințele în acest domeniu. De aceea aș vrea ca în acest raport să se adauge și acest aspect, competențe digitale, astfel încât clienții să poată acționa și selecta în mod eficient și să folosească, să profite de toate posibilitățile pe care le oferă piața digitală. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc! Domnul Man, vă rog! Mulțumesc! Mulțumesc uh, celor doi raportori pentru munca lor. Este foarte bine că lucrăm în echipă. Am dorit uh, să mă refer și eu la uh, rata celor care abandonează școala, rata de abandon din școli. E bine, mulți nu au uh, șansa să se dezvolte pe viitor dacă se întâmplă așa. În Germania există un termen sociologic și anume cei care vin din familii uh, cu probleme. Oamenilor trebuie să le dai șansa de a se dezvolta. Trebuie să le dai șansa de a profita de ocazii, de a se dezvolta. Noi contribuim la Fondul Social European și, prin intermediul acestuia, oferim oamenilor șansa de a absolvi o școală pentru a putea dezvolta competențe și abilități astfel încât să se integreze pe piața muncii. Europa contribuie în acest sens la dezvoltarea competențelor și cred că în acest raport această dimensiune ar trebui uh, considerată mai puternic. Cei care abandonează școala nu prea sunt luați în considerare și ar trebui să punem accentul și pe ei în raport. Președinta, mulțumesc. Știu că vicepreședinta Ample trebuie să plece imediat, așadar îi dau cuvântul pentru a interveni acum și a se putea retrage. Mulțumesc! În primul rând uh, doresc să vă mulțumesc, să-ți mulțumesc ție, Peter, și tuturor celorlalți membri de la Comisia CULT pentru faptul că ne-ați invitat astăzi aici, pentru că avem foarte multe lucruri în comun. Și sunt convinsă că vom continua această colaborare și pe viitor. Pentru că avem o agendă comună, putem să lucrăm împreună într-o manieră eficientă și acestea fiind spuse, doresc să îi informez pe membrii de la Ample, care sunt încă prezenți, că la 10.45 reuniunea noastră va continua. Este vorba despre reuniunea care a fost întreruptă la mijloc uh, ieri după amiază. În continuare ne reunim în 6Q2. Uh, eu voi pleca acum, mă duc uh, în sala unde are loc reuniunea noastră. Sunt multe lucruri importante pe care trebuie să le mai abordăm uh, în, uh, din perspectiva MP. Mulțumesc tuturor pentru această dezbatere. Președinta, mulțumesc și din punctul meu de vedere. Cred că, într-adevăr, vom colabora și în continuare la fel de bine. Vom mai continua acum un pic. Vă promit însă că cei de la Ample vor reuși să ajungă la timp la 6Q2. Mai dorește să intervină Julie Ward. Apoi doresc să dau cuvântul comisiei și apoi încheiem. Julie Ward, un minut. Mulțumesc, Petra. Mulțumesc și colegilor. Aș dori să vă spun tuturor cât este de important uh, să existe competențe creative și acestea să fie parte a unei agende. Pentru că numai uh, îmbrățișând creativitatea, învățăm să trăim mai bine împreună, să fim, uh, să avem încredere unii în alții, să colaborăm și să cooperăm. Să învățăm uh, despre aceste lucruri este foarte important. Pe de altă parte, învățarea informală joacă un rol foarte important, alături de învățarea pe parcursul întregii vieți. Aici trebuie să ținem cont și de învățarea cu privire la sindicate, la aspectele sociale. Noi avem uh, o cultură foarte bună cu privire la învățarea în rândul adulților. Și aceste organizații din acest sector colaborează foarte bine cu sindicatele. Este vorba despre un alfabetism educațional. Este un termen important la noi pentru că ne ajută să înțelegem care este calea de a uh, progresa. Trebuie să ne gândim și la refugiați, migranți uh, și antreprenori. Migranții și refugiații vin cu noi competențe în comunitățile noastre, le îmbogățesc prin cultura lor. Și strămoșii mei au fost uh, refugiați din uh, Franța de Nord, care au adus de asemenea competențe noi către Regatul Unit care au reprezentat baza bunăstării orașului nostru. Așadar, trebuie să primim cu brațele deschise migranții și refugiații. Și încă un lucru, Petra. Pentru că ieri câteva persoane la Londra au fost omorâte într-un atac terorist, iar în această dimineață nu am uh, luat notă de acest lucru. Și câțiva dintre cei care au fost uh, răniți erau tineri și studenți, nu doar din Regatul Unit, din Franța și din România. Și, uh, da, sunt foarte emoțională din acest punct de vedere, dar oriunde se întâmplă în cealaltă părți ale lumii, trebuie să remarcăm acest lucru. Vorbim despre tineri, despre studenți în această dimineață, dar nu am spus un cuvânt despre cei care au avut de suferit în Londra și suferă în continuare. Doream să fac această remarcă. Președinta, mulțumesc pentru această observație. Dau foarte pe scurt cuvântul acum Comisiei Vă rog să fiți succintă pentru că colegii de la Ample trebuie să meargă până în sala unde își vor continua reuniunea obișnuită. Vă rog, doamnă Perezani, aveți cuvântul. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, pentru raport. Comisia salută abordarea generală a acestui raport și sprijină mesajul puternic pe care îl transmite statelor membre de a acționa la nivel național pentru a uh, pune în acțiune acest mecanism. În ceea ce privește căile privind competențele, uh, se face referire la mai multe referințe în raport. Ne întrebam dacă ar fi posibil ca textul, ca aceste referințe să fie grupate în text astfel încât acesta să devină mai clar. Iar în ceea ce privește finanțarea, într-adevăr, agenda privind noile competențe și celelalte referiri nu au uh, beneficiat de finanțare, însă este important de subliniat că cadrul actual uh, multifinanciar oferă investiții importante pentru reforme naționale în acest domeniu, cum ar fi FSE-ul sau um, alte programe de schimb, cum ar fi Erasmus+. Așadar, este foarte important ca acestea să fie utilizate cât se poate de eficient. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Știu că și doamna Nevaiova trebuie să plece, așadar îi dau cuvântul ei acum. Doamnă președinte, vom mai avea și alte reuniuni uh, împreună și până la urmă veți reuși să pronunțați și numele meu. Eu uh, voi ține cont de tot ceea ce s-a spus. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor pentru că s-au referit la motivarea statelor membre, la instrumentele pe care le au acestea la dispoziție, la uh, procesul de învățare al profesorilor, care este un element deosebit de important, competențe antreprenoriale, financiare, toate astea ca abordare, ca inițiativă de viață competențe creative, competențe digitale. Vă mulțumesc pentru că le-ați menționat și pe acestea. Joacă un rol foarte important. În concluzie, ceea ce vom face acum, ceea ce vom recomanda statelor membre, e bine, acesta va fi rezultatul uh, obținut în funcție de nevoi. Va fi un rezultat care este proiectat pentru următorii 10 ani. De aceea este important să acționăm acum, pentru a ne asigura viitorul. Vă mulțumesc pentru complimentele pe care ni le-ați făcut, dar este foarte uh, Știți, eu parteneră numai pentru că colaborez cu alții deputați tineri. Întotdeauna când lucrez cu alții mai tineri, scade media de vârstă. Mulțumesc pentru complimente, însă nu este cazul. Îmi crește și încrederea de mine, este adevărat, așadar voi mai veni la Comisia de Cultură. Dar nu suntem numai tineri ca vârstă medie, suntem și creativi. De aceea ne-am gândit să organizăm un eveniment uh, special, o audiere eventual, dacă președinții comisiilor noastre vor fi de acord cu acest lucru și de asemenea și secretariatul. Pentru că ne-am dorit să uh, organizăm ceva foarte concret, să invităm câțiva studenți, câțiva profesori, eventual reprezentanții angajatorilor, care să se refere concret la anumite propuneri. Ar fi foarte drăguț să auzim direct de la cei care lucrează pe teren care sunt propunerile lor concrete și ce am mai putea include în raport. Ar fi interesant să putem organiza așa ceva și ne vom gândi creativ la asta. Vă mulțumesc tuturor și abia aștept să colaborăm pe viitor. Președinta, mulțumesc! Domnul Necov, vă rog și dumneavoastră cât se poate de scurt. Voi fi cât se poate de succint. Vom ține cont de toate observațiile și comentariile. Împreună cu doamna Clavaiova voi face acest lucru. Doresc să-i mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o până acum. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru comentarii. Doresc să le mulțumesc tuturor colegilor și pentru comunicarea foarte bună. Iar ceea ce a spus doamna Lamberts cu privire la economia circulară și tranziția către o uh, industrie care se bazează pe uh, consum mai mic de carbon, e bine, avem nevoie de oameni cu calificări uh, bune, superioare, pentru a putea trece la această economie circulară și la uh, această lume cu emisii reduse de carbon. Ceea ce discutăm acum uh, nu este decât uh, wishful thinking, este utopic, dar nu ar putea să fie implementat, doar dacă nu cumva solicităm Comisiei să aloce câteva fonduri pentru aceste acțiuni. Pentru că FSE-ul și Erasmus Plus, fondurile de aici au fost distribuite deja uh, către statele membre. Așadar, fără finanțare suplimentare pentru această nouă inițiativă, nu vom putea obține rezultate. Este însă foarte important de subliniat că evoluția și dezvoltarea de noi competențe, promovarea educației în rândul studenților și al profesorilor reprezintă un uh, lucru foarte important. Fără aceasta nu vom avea un viitor mai bun. Trebuie să investim în viitorul nostru, așadar doresc să mulțumesc încă o dată tuturor pentru comentarii și vă asigur că vom ține cont de toate observațiile dumneavoastră în textul raportului. Cred de asemenea că vom avea o colaborare excelentă și un raport final foarte bun. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc! Vreau să vă amintesc că amendamentele pot fi înaintate până la 6 aprilie amendamentele nu vor mai fi examinate și votul va avea loc în iunie. Mulțumesc uh, celor de la Ample, mulțumesc și celor de la Cult, le doresc uh, spor la treabă celor de la Ample. Pe cei de la Cultură îi rog să rămână în sale în continuare pentru că trebuie să continuăm cu ordinea noastră de zi. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Mulțumesc o zi frumoasă.